Bun, deci am ajuns la finalul rundelor de întrebări. Le adresez mulțumiri tuturor celor care au adresat întrebări, tuturor participanților la această reuniune, la această audiere. Ne-am descurcat foarte bine respectând uh, timpul, doar cinci oameni și-au depășit uh, timpul și cu foarte puțin oricum. Și vă sunt recunoscător pentru asta. Vă sunt sunt uh, recunoscător și comisarului desemnat pentru uh, informațiile pe care le-a pus la dispoziție. Și acum o să vă dau cuvântul pentru a trage o concluzie, dar înainte dați-mi voie să menționez câteva probleme relevante care poate nu sunt acoperite direct de mandatul acestei comisii, dar mă refer aici la probleme de politică de coeziune în zonele rurale. Acestea sunt importante uh, și țin de dezvoltarea uh, zonelor rurale, problemele sociale precum bătrânirea populației, uh, sărăcia, uh, sunt politici sociale care nu intră în mandatul nostru. Orizont 2020 a fost menționat și el, la fel ca problemele legate de calitatea alimentelor și de siguranța alimentară. Și nici asta nu fac parte în întregime din portofoliul nostru. Mă bucur că s-au spus foarte multe legate de condiționalitățile externe, de politicile externe și de dimensiunile externe, precum și de influența agriculturii asupra comerțului. Cred că suntem de acord într-o mare măsură cu uh, părerile dumneavoastră, ceea ce este un semn bun pentru viitoarea noastră cooperare așa încât vă dau cuvântul pentru a concluziona această dezbatere. Cum am spus inițial, aveți 5 minute pentru această intervenție, dar puteți să uh, vorbiți chiar mai puțin dacă doriți. Domnule președinte, stimați deputați, în primul rând doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru curtoazia de care ați dat dovadă, pentru rigurozitatea întrebărilor. A fost o dimineață foarte plină pentru mine și tragând o concluzie aș dori să știți că iau foarte în serios ideea de a deveni comisar. Agricultura mi se pare esențială pentru proiectul european. Este unul din uh, domeniile în care uh, diferim uh, de la țară la alta în modul de producție Uh, diferă comunitățile agricole, se schimbă de la nord la sud și de la est la vest, dar tocmai în aceste contraste rezidă uh, puterea Europei, pentru că e ca un uh, fir de lână din, de diverse tării. Dar este un domeniu care ne oferă oportunități nelimitate pentru creștere, dezvoltare, locuri de muncă, uh, și pentru uh, a profita de piețele interne și externe. Uh, trebuie, uh, piețele emergente doresc uh, alimente în care să aibă încredere și noi suntem într-o poziție unică de a oferi așa ceva. Și aceste standarde explicite și bine puse în aplicare uh, arată tocmai că putem face acest lucru. Uh, multe state membre au început să uh, recupereze terenurile pentru agricultură, pentru că mulți oameni au început să-și dea seama că pot să-și câștige existența în acest uh, domeniu și deja a început să existe o anumită mândrie care a fost restaurată în uh, sector. Și acești doi factori sunt la fel de importanți. Producția de alimente în fiecare stat membru trebuie să fie durabilă. trebuie să, uh, să pot să cultive o sămânță, de la, să ajungi de la sămânță la plantă, este o mare realizare, dar trebuie să o faci în așa fel încât să nu irosești uh, cea mai prețioasă resursă, apa, trebuie să o faci în așa fel încât să ții cont de nevoile energetice și așa mai departe. La începutul mandatului meu voi merge în vizită în fiecare stat membru. Poate astăzi am vorbit foarte mult, dar pe măsură ce o să vizitez statele membre, o să vreau să și ascult pentru a mă asigura că politica agricolă în Comisia Europeană profită de înțelepciunea fiecărui stat membru. Agricultura, mai mult decât orice alt domeniu, uh, ne arată că modul în care rezolvăm provocările de astăzi uh, are un impact puternic asupra viitorului. Deci trebuie să plecăm de la tradițiile noastre, să clădim pe ele pentru a avea o nouă Europa productivă și prosperă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar de desemnat. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru această atmosferă constructivă. și foarte pozitivă. Am uh, fost extrem de dispuși să ajutăm pe agricultori, ceea ce cred că este un semnal bun pentru viitor și cred că este un uh, Uh, semnal bun și pentru cooperarea, viitoarea noastră cooperare cu comisarul, pentru viitoarele dezbateri. Ne bucură foarte mult această audiere. Vă mulțumesc tuturor, uh, vă mulțumesc domnule comisar de semnat. Vă reamintesc că la ora 12.30 avem o reuniune a coordonatorilor cu ușile închise la uh, sala ASP 5 de 3 și la această reuniune vom face o evaluare a acestei audieri. Vă mulțumesc tuturor foarte mult. Ne revedem la 12.30 la grupul de coordonatori ASP 5G3. Mulțumesc foarte mult. Și încă o dată vă mulțumim, domnule comisar de senat.